s-a închis. Înainte de a începe dezbaterea următoare, uh, n-au fost uh, uh, respect, n-au fost lansate obiecții în ceea ce privește decizia Comisiei Jurii de a nu formula obiecții împotriva două regulamente delegate în conformitate cu regula 105 alineatul 6, recomandările au fost considerate a fi aprobate.